Voilà, nous allons commencer par... Euh, Bună ziua! O să începem cu avizul domnului Bart și votăm cu mâna ridicată. Considerentul 1. Cine este pentru? Cine este pentru? Domnul Berman, putem să votăm în bloc acest amendament? Până unde? Până la 4, de la 1 la 4. 4, primele 4? Inclusiv 10. Deci până la 10. Bun. Așa că facem un vot în bloc pentru 1, 2, 3, 4 și 10. Cine este pentru? împotriva, cine se abține, se adoptă. Amendamentul 5 devine caduc, 11, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul de compromis numărul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Restul sunt retrase. Votul final acum votul uh, pentru avizul în ansamblul său, astfel modificat. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. On vote uh, sur le rapport euh, Joly sur le, le travail. Acum lucrările adunării parlamentare paritare, CPUE. Pentru, împotrivă abțineri, se adoptă. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 5 pentru împotriva abțineri respins. 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. 7 pentru împotriva abțineri se adoptă. Nu? Verificăm. Deci, suntem la șapte. Cine este pentru? Numărăm voturile. Zece pentru. Pen împotriva acum. Nouă. Abțineri. Se adoptă, deci. Amendamentul 8. Pentru împotriva abțineri, adoptat. 9 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 10 pentru, împotriva abțineri, respins. 11 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 12. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Votul. Votăm în bloc? Restul? Nu. Bine. 13, 14, votăm împreună în bloc. Deci pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 15 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 16 și 17 și 1 împreună. Deci cine este pentru, împotriva, abțineri, adoptat și vot asupra rezoluției modificate pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. dincolo de PIB, punctul 15, raportul domnului PIB, eh, pardon, Deva. 1. Stați puțin. Domnule Deva, știu că este foarte neobișnuit, dar aș dori să cer permisiunea Comisiei și dumneavoastră pe un vot pe părți la amendamentul 1, unde se vorbește despre sprijină că conceptul de creștere și așa mai departe nu trebuie să fie confundat cu etc. până la cuvântul educațional să scoatem de aici fair distribution of incomes o distribuire, redistribuire corectă, echitabilă a veniturilor. Aș dori să eliminăm aceste uh, cuvinte. Domnul Berman, pot să, să deduc de aici că uh, colegul nostru este împotriva unei redistribuiri mai juste, echitabile a veniturilor? Acceptăm votul pe părți, spune doamna președinte. Bun, atunci Mergem așa. Deci, amendamentul 1, fără fair distribution, distribution of incomes, distribuirea echitabilă a veniturilor. Votăm. Cine este pentru? Grupul socialist nu acceptă acest vot pe părți. Bun, atunci, amendamentul 1, așa cum a fost depus de doamna Keller, cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Apoi, amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 a doamnei Zaborska pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Putem să votăm 5, 6 și 7 și 8? Până la 8? Până la 7. De la 5 la 7 votăm. Cine este pentru? Mă scuzați. Cine este pentru? ne mai și înșelăm uneori. Uh, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 9 este retras și votăm avizul astfel modificat pentru împotrivă, abțineri, adoptat. Donc nous ne votons pas la résolution. Nu votăm rezoluția cu Africa. Bun. În ceea ce privește punctul 16, vreau să vă informez că în această dimineață coordonatorii au uh, decis ca comisia noastră să nu prezinte o rezoluție înainte de întâlnirea la nivel înalt uh, Africa-UE și textul prezentat va fi declarația comună a Parlamentului pan-african și european care a fost uh, convenită de comun acord de cele două parlamente. Însă, grupurile politice vor prezenta o rezoluție politică la sesiunea din decembrie la Strasburg, după Consiliu. Deci votul de la 16 se anulează. Bun. Apoi trecem la 17, punctul 17 de la ordinea de zi, acordul de parteneriat voluntar Uniunea Europeană-Congo privind aplicarea regulament, reglementărilor forestiere, guvernanța și schimburile comerciale ale produselor din lemn și derivate către Uniunea Europeană. E vorba de FLECT. După cum știți, e vorba de uh, un vot uh, care se face în conformitate cu articolul 81 din regulament, care stipulează că atunci când procedura de aprobare a unui acord între UE și o țară terță apare, votul se face prin vot unic, fără amendamente. Deci, vă rog să-mi spuneți uh, dacă sunteți pentru sau împotrivă. Cine este pentru, deci cine este împotriva acordului propus? Bun, deci se adoptă în unanimitate. Apoi, exact aceeași întrebare se pune pentru acordul de parteneriat voluntar între UE și Camerun. Cine este pentru acest acord? Împotriva? Se adoptă. Apoi, punctul 19. Raportul de reglații ad hoc a Parlamentului European la întâlnirea ONU, întâlnire de nivel înalt, privind obiectivele de dezvoltare ale mileniului. În luna septembrie, o delegație a Parlamentului nostru, compusă din șase membri de la Comisia DEVE, a participat la întâlnirea de înalt nivel a ONU privind obiectivele mileniului. Ați primit cu toții un raport al acestei misiuni la New York și dau acum cuvântul domnului Gay Mitchell, care a prezidat această delegație. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, mulțumesc secretariatului pentru raport. Așa cum văd colegii, în raport uh, toate delegațiile au fost foarte, foarte implicate în marea majoritate a aspectelor legate de acest summit privind obiectivele mileniului. Nu vreau să intru în detalii pentru că am discutat deja la coordonatori aspecte. Delegația a trebuit să se asigure că are un acces direct la plenară și au fost niște anumite probleme dar până la urmă uh, nu până la urmă lucrurile au fost, uh, s-au rezolvat, deși ar fi fost mai bine să fi avut un acces mai ușor. Unul dintre colegii noștri totuși nu au reușit să intre la întâlnirea respectivă. Cu toate acestea, propunerea reprezintă un pas înainte și vreau să spun, colegii sunt de acord, că uh, a fost importantă prezența noastră acolo. E important că am fost, deși nu am reușit să avem un acces așa cum ne-am dorit la plenară. Uh, uh practic, uh, vreau să vă spun că ONG-urile și lumea uh, ajutorului umanitar este în plin tumult, uh, este foarte, foarte interesată de ce se întâmplă cu aceste obiective. Vreau să împărtășesc cu dumneavoastră aceste lucruri. Comisia a transmis un document, nu știu dacă toată lumea l-a citit, privind progresele într-adevăr realizate. Este foarte important să vorbim despre aceste progrese, despre aceste realizări, ca oamenii să înțeleagă că există speranțe, că se poate face ceva, că am realizat ceva și că avem, bineînțeles, multe, multe de realizat. Și acest lucru s-a spus de către eh, vice uh, președintele adunării ONU. Uh, practic, uh, obiectivul din 2025 poate fi atins. Nu este imposibil de atins, însă trebuie să ne mobilizăm. Și în concluzie vreau să vă spun, doamnă președinte, că uh, nu e vorba de rolul meu de președinte aici. Cu toții am fost foarte activi, toți colegii s-au implicat foarte mult și am fost foarte colegial și în uh, beneficiul, cred eu, uh, al unei distribuiri și diseminări a informației. Vreau să spun ceva și legat și de ce a spus, de scrisoarea transmisă de domnul Deva, înainte de plecarea noastră de la Bruxelles. Este vorba de importanța și uh, consolidarea rolului Parlamentului în aceste procese. Raportul este unul foarte bun și vreau să vă spun încă o dată că cred că putem într-adevăr să obținem aceste obiective, dar trebuie să avem într-adevăr și voința să o facem. Vă mulțumesc! I'm very pleased to welcome to our meeting. Uh, mulțumesc. Întâmpin colegii din Parlamentul Sud-African, domnul Ion Marie uh, este președintele delegației și se găsește la Bruxelles pentru o întâlnire interparlamentară între Parlamentul Sud-African și Parlamentul nostru, uh, Comitetul de Profil, domnul Cashman fiind președintele acestui uh, Uh, comitet. Deci le urez bun venit, o ședere plăcută în Bruxelles și sper că vor găsi lucrările comisiei noastre interesante și pline de informații utile. I now give the floor to Mr. Cashman. Îi dau cuvântul acum domnului Cashman. Mulțumesc, doamnă președintă, și toate cele bune. Într-adevăr, ne face plăcere să urăm bun venit colegilor din Africa de Sud sunt conduși de doamna Joan, cu care avem o colaborare foarte bună. Este o plăcere să-i avem printre noi. Am cerut să vorbesc despre obiectivele de dezvoltare a minunii și despre summitul care a avut loc pe această temă, pentru că doream să repet ceea ce a spus și domnul Mitchell despre în caracterul eficient al uh, lucrărilor delegației noastre. Am lucrat bine împreună, am lucrat pe întreg spectrul politic și domnul Mitchell a uh, spus că trebuie să facem uh, uh, mai multe eforturi pentru a avea un acces mai bun și un statut mai bun. Atitudinea pe care a avut-o domnul Mitchell a fost foarte fermă în acest sens și mă bucur că toată lumea l-a sprijinit la fel și comisia în cadrul deplasării la New York. Am reușit uh, să participăm la plenară, am fost prezenți la plenară. Um, evenimentele um, uh, anexe au fost de asemenea o situație excepțională, au reprezentat o situație excepțională. Însă Există aici o problemă destul de importantă care ar putea fi interesantă și pentru colegii din Africa de Sud. E vorba de statutul pe care îl are Uniunea Europeană la întâlnirile ONU. Noi suntem undeva în spatele sălii și avem un statut de observatori împreună cu Organizația Internațională pentru Migrație și uh, alți reprezentanți. Uh, S-a cerut să se rezolve această situație, însă, din păcate, colegii noștri din țările ACP au votat împotriva poziției UE. Uh, Așadar, statutul UE nu a putut fi luat în discuție, dar trebuie să se facă acest lucru. Trebuie să um, fim prezenți acolo într-un mod mai puternic împreună cu Comisia, pentru că suntem cel mai mare donator de ajutoare, cel mai mare finanțator de ajutoare pentru dezvoltare. Și cred că documentul de concluzie este unul bun. Se anunță acolo un miliard de euro suplimentar uh, de către președintele uh, Barroso și această uh, confirmare acestor finanțări suplimentare a fost binevenită, însă uh, nu acceptăm atitudinea uh, ONG-urilor uh, uh, față de acest un miliard de euro suplimentar care era deja prezent în uh, uh fondul uh, de dezvoltare. Nu. Trebuie să avem curajul și determinarea de a uh, mulțumi factorilor implicați și de a-i încuraja să meargă mai departe. Documentul pune pentru prima dată accentul pe uh, Uh, protecția socială, pe drepturile omului și pe uh, reiterarea principiului de bună guvernanță. Acestea sunt uh, și principiile cheie pentru UE în cadrul negocierilor și mă bucur că ele au fost îndeplinite. De asemenea, am apreciat și, și angajamentul președintelui Sarkozy, sper că îl va și respecta, față de taxa pe tranzacțiile financiare. De asemenea, Uh, și Angela Merkel și-a asumat un angajament similar. Știți că Regatul Unit, chiar în contextul unui uh, guvern de coaliție, a făcut același gen de angajament. Și trebuie să ne păstrăm uh, obiectivele cu privire la această um, taxă pe tranzacțiile financiare. Prezența noastră acolo a unui număr destul de mic de parlamentari, totuși, a arătat ONG-urilor și guvernelor că rolul ONU și rolul nostru în dezvoltarea pe plan extern uh, este asumat foarte serios de către Parlamentul European. Am participat la recepții, am reușit să avem uh, o activitate de socializare, dacă vreți, uh, și cu aceste ocazii și a fost uh, un moment foarte privilegiat în care am putut, în cadrul sesiunii plenare, să ne adresăm direct anumitor președinți, anumitor șefi de uh, guverne, uh, pentru a le face o anumită solicitare sau o anumită um, cerere. Am putut vorbi cu președintele Ruandei, am putut vorbi cu uh, președintele Turciei și mi-a făcut plăcere să văd atitudinea foarte fermă a domnului Mitchell. Mi-aș fi dorit ca și domnul Deva să fie acolo cu noi, dar simpla noastră prezență acolo, simpla noastră prezență la coadă ca să ne primim uh, legitimațiile de acces uh, ca toată lumea de acolo, și ceea ce a contat dat pentru noi, ceea ce a arătat ceea ce a arătat foarte clar că pentru viitor am dorit să avem o legitimație de parlamentar și nu de consilier pentru Uniunea Europeană. Și trebuie să vă spun că am fost uh, bine, am fost salutați uh, cu căldură uh, și de către comisarul Pibalx și am avut un schimb de opinii foarte sincer și foarte relaxat, dacă vreți, cu toți factorii implicați. Și cred că trebuie să fim recunoscători tuturor celor care au sprijinit uh, activitatea raportorului din partea Parlamentului pentru obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Poate că lucrurile au început puțin mai trist uh, atunci când uh, s-a vorbit despre prezența programului PNUD și despre viziunea acestuia pentru obținerea, pentru îndeplinirea uh, obiectivelor de dezvoltare a mileniului. Acolo s-a prezentat o viziune de ansamblu la 360 de grade asupra ceea ce trebuie făcut și s-a afirmat că dacă nu ne ocupăm de securitatea alimentară și de schimbările climatice, nu vom reuși niciodată să îndeplinim obiectivele mileniului și S-a făcut astfel o legătură, o conexiune între toate domeniile pe care lucrăm și noi. Așa că, doamnă președintă, dacă îmi permiteți să închei, S-a spus acolo foarte clar că Parlamentul și Comisia noastră ar dori să asculte mai multe lucruri despre această viziune holistică. Sigur, dacă se găsesc și finanțările pentru îndeplinirea obiectivelor noastre și cred că ar trebui să adresăm o invitație la o astfel de uh, audiere aici în Parlament, pentru a se arăta foarte clar care este și angajamentul Comisiei noastre. Doamna președintă, mulțumesc! Domnul Newton Dan acum. Mulțumesc, doamnă președintă, și eu am participat la această mică uh, delegație și sunt de acord cu ceea ce au spus cei doi colegi ai mei. A fost o delegație armonioasă, eficientă și am lucrat foarte bine împreună mesajul pe care l-am extras eu este cât de importantă este Uniunea Europeană pentru ONU. Așa cum spunea Michael, suntem un donator uh, foarte important din punct de vedere al ajutoarelor pentru dezvoltare, iar statele membre își plătesc contribuția pentru ca ONU să poată să funcționeze. Așadar, ONU are nevoie de UE și acest lucru a fost foarte clar. Și este și unul, pentru, și este unul din motivele pentru care secretarul general a vizitat Parlamentul săptămâna trecută. Sigur că nu a afirmat acest lucru, dar a arătat foarte clar implicarea noastră și uh, am întrebat, uh, uh, am întrebat care sunt uh, rutele pe care le urmărește secretarul general dacă își alege anumite destinații și nu. Se pare că a venit de la New York la Rabat și apoi la Parlament și înapoi la New York. Și Cred că această vizită ne-a întărit prezența în cadrul ONU. ONU recunoaște importanța UE, însă noi nu, sunt, nu avem un statut de națiune și atunci nu putem face parte din Națiunile Unite, dar suntem mai mult decât un observator, suntem undeva între cele două, avem un statut, cred, unic și comisarul a cerut o întărire a statutului nostru. Procedura însă a fost, am pierdut-o la vot cu 76 de voturi pentru, ă, împotrivă și 71 pentru. Numai șase țări ACP ne-au susținut, celelalte au fost împotriva noastră. Haiti, Pakistanul a fost împotriva noastră, în ciuda fondurilor pe care le acordăm acestor țări. Dar a fost numai o moțiune de procedură Votul final privind statut, schimbarea statutului UE uh, va avea loc la sfârșitul uh, lunii noiembrie și Lady Ashton ne-a asigurat că se vor face toate eforturile pentru ca acest vot să fie cât uh, mai pozitiv la sfârșitul lunii noiembrie. O mică anecdotă Michael a vorbit despre socializarea cu președinții de state și chiar el spunea că s-a întâlnit cu un uh, uh parlamentar, uh, Paul Schmidt, care inițial credea că este din Ungaria, de fapt era din uh, Regatul Unit. Și l-a întrebat, dar ce face aici? Ei bine, și eu sunt președintele unei țări. Alte două aspecte. Unul, documentul final al conferinței ONU. Acesta a fost destul de satisfăcător pentru noi, dar atunci când este vorba despre responsabilitate și răsp răspunderea țărilor care beneficiază de asistență, e bine, această parte de răspundere este mult prea uh, slabă. Uh, Uniunea Europeană își dorește niște raportări mult mai clare, mai, mai solide din partea acestor țări care beneficiază de finanțări. Niște explicații mai clare despre destinația uh, banilor pe care noi îi donăm. Și un ultim punct, unul din oficialii ONU a spus că Sigur că ONU trebuie să întărească promisiunile pe care le-au făcut guvernele cu, cu, rolul, cu ocazia acestei conferințe, pentru că se promit foarte multe lucruri și apoi șefii de staj de guvern se întorc acasă și uită de promisiuni din cauza problemelor legate de criza financiară. Dar totuși s-a schimbat un lucru. Acum învățăm în cadrul ONU să utilizăm și forța pe care o aduce societatea civilă, ONG-urile, uh, societățile de lobby care pot face presiune asupra guvernelor pentru că acestea să își um, țină promisiunile. Și aceasta este o schimbare fundamentală. Suntem cu toții angajați în, această, um, în acest proces de a face guvernele să își um, păstreze, să își respecte promisiunile. Deci cred că a fost un progres important și o conferință foarte interesantă. Mulțumesc, domnule Gheorghe, să aveți cuvântul. Mulțumesc! Cred că după ce l-am auzit pe Newton Dan, uh, cred că am înțeles cu toții ce trebuie să facem ca să ne îmbunătățim statutul. Trebuie să dăm mâna cu unul și cu altul și să ne promovăm mai bine. Dar aș dori să continui ceva. Newton Dan spunea că Națiunile Unite nu au niciun uh, mijloc la dispoziție pentru a face ca promisiunile să fie respectate și trebuie să recunoaștem că, într-adevăr, nu există neapărat niște mijloace disponibile, însă există o sancțiune, sancțiunea pe care o face, pe care o aduce opinia publică. Dacă aceste promisiuni care sunt luate în cadrul unei conferințe de acest nivel nu sunt respectate, atunci credibilitatea noastră va scădea și trebuie să existe un proces de transparență cât mai mare față de opinia publică, față de statele membre. Și aș dori să știu în ce măsură nerespectarea promisiunilor a dus la nerespectarea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. Adică, promisiunile de creștere a bugetelor Uniunii Europene care fac parte din, aceste promisiuni fac parte din consensul european în materie de dezvoltare, e bine, în ce măsură acest lucru este responsabil pentru nerealizarea obiectivelor mileniului. Sigur că se poate spune că Uniunea Europeană nu este singura în situația asta. Nu-mi pasă. Dacă vrem să avansăm cu toți într-un context în care nu există sancțiuni din partea Națiunilor Unite, atunci trebuie să avem o atitudine ireproșabilă și ca să avem o astfel de atitudine impecabilă, trebuie să fim lideri în acest gen de conferințe. Cred că succesul nostru uh, trebuie să se plătească cu acest preț. Dacă nu plătim acest preț, vom fi un factor printre mulți alții și eu cred că putem uh, acționa mai bine decât atât. Domnule Deva, uh, Mulțumesc. S-a vorbit despre absența mea la această conferință, a boicotarea acestei conferințe. În mod deliberat nu m-am dus și cred că astfel i-am ajutat pe colegii care s-au dus pentru a avea o mai bună recunoaștere a contribuției lor și îmi face plăcere să văd că conferința a mers bine, că s-au înregistrat progrese. Probabil că Știți că am candidat la mm, postul de secretar general al ONU după Kofi Annan și știu foarte bine cum funcționează sistemul și aș dori să se facă o reformă a ONU. De aceea am și făcut atâtea. Mm, am luat această atitudine. în momentul în care mi-am dat seama că nu aveam nicio șansă, am susținut, uh, l-am susținut pe actualul președinte împotriva celorlalți candidați. Ați vorbit despre legitimație și culoarea este cea care contează. Dacă aveți uh, culoarea aurie, atunci puteți intra peste tot în plenară. Dacă aveți un, o uh, legitimație roșie, puteți lua cuvântul în plenară, dar numai cei care au legitimații aurii pot să intre în sesiunea plenară celelalte culori nu sunt primite. Deci asta voiam să arăt. Și președintele Comisiei mi-a, mi scris o scrisoare foarte frumoasă ca răspuns la demersul meu. Am vorbit despre asta în um, cadrul reuniunii coordonatorilor. Mi-a explicat că totul s-a petrecut foarte bine și m-am întâlnit cu el și uh, la plenară și m-a salutat foarte politicos, deci cred că ne-am împăcat, nu? Îmi pare rău că a trebuit să fac acest boicot, dar așa a trebuit să procedez. Știți cu toții prin ce situație am trecut până acum și modul în care am fost tratați și ONU trebuie să-și dea seama cât de important este UE pentru dezvoltare, nu numai pentru politica externă, dar pentru dimensiunea de dezvoltare a activităților ONU. Suntem un donator foarte important și nu pot să ne trateze așa. Fie acceptă acest punct de vedere, fie nu. Și am, uh, am vorbit cu membrii secretariatului uh, secretarului general al ONU și am uh, insistat că nu este vorba despre un incident uh, punctual. Este un uh, mod de funcționare care acum trebuie să fie instituționalizat, trebuie să fie recunoscut, trebuie să se uh, arate foarte clar că îi avem pe Gay Mitchell, pe uh, domnul Cashman și pe ceilalți colegi care prin uh, eforturile lor au reușit să facă ceva pentru statutul nostru. Trebuie să se afirme foarte clar că acesta este modul în care vom proceda pe viitor. Așa trebuie să stea lucrurile. Și că în momentul în care parlamentarii europeni merg la um, întâlnirile ONU, trebuie să aibă o legitimație roșu, așa cum are Comisia, așa cum are Consiliul. Mulțumesc!

delegația pe care am uh, trimis-o la această conferință a, a făcut o muncă excepțională la New York. În reuniunile oficiale, în reuniunile de lucru, dar și în toate celelalte, la toate celelalte evenimente ce au avut loc. Rezultatul acestor uh, reuniuni ce reiese din uh, concluzii și din documente Iată, toate acestea nu sunt uh, perfecte, dar încurajatoare oricum. Ne aflăm într-un moment de criză când este vorba de cooperarea pentru dezvoltare. Este și o criză economică, ceea ce înseamnă că există o serie de riscuri când este vorba de dezvoltarea celor mai sărace țări. Cei implicați însă și-au menținut angajamentele asumate. Uniunea Europeană chiar și-a asumat noi angajamente, cum ar fi acel miliard de euro care a fost alocat de către Uniunea Europeană. Prin declarațiile făcute de către președintele Comisiei. Aș dori să subliniez ceea ce spunea domnul Gerens. Trebuie să fim ireproșabili în modul în care noi ne respectăm angajamentele. Noi suntem cel mai mare donator la nivel mondial și trebuie să dăm un exemplu altora cu privire la angajamente Michael Cashman este îngrijorat cu privire la guvernul de coaliție din Regatul Unit. Nu știu dacă și-a dat seama, dar eu vorbesc de o coliziune mai degrabă decât de o coaliție aici. Au existat uh, și declarații foarte clare din partea guvernului spaniol cu privire la introducerea uh, un, unei taxe uh, pe tranzacții financiare, unei taxe internaționale. Nu există multe guverne, guverne naționale care au făcut asta, dar guvernul spaniol este unul dintre guvernele care și-a menținut angajamentele când este vorba de cooperare pentru dezvoltare. În plus, aș vrea să vă spun că sprijin solicitarea făcută de Michael Cashman cu privire la nevoia de a lua în considerare o viziune holistică, mai generală, poate cu utilizarea unor instrumente mai largi pentru a um, putea aborda probleme ce merg dincolo de 2015. Orice contribuție din partea acestei comisii cu privire la acest subiect ar fi binevenită. nu în ultimul rând, la următoarea reuniune a G20 de la Seul, va avea pe ordinea de zi un punct cu privire la dezvoltare. Cred că este prima dată când G20 se referă în mod uh, specific la aspectul dezvoltării. Summitul uh, Consiliului European uh, a abordat acest subiect în iunie dar poate că nu ar fi o idee rea ca această comisie, printr-o declarație a președintei sau pe alte căi, să, um, să, să, să spună foarte clar că acest punct trebuie de pe ordinea de zi a reuniunii de la Seul trebuie să fie abordat în mod serios, nu să fie doar un punct formal. Trebuie de asemenea să adoptăm proble- abordăm probleme ce țin de uh, distribuția bunăstării, sărăcie și așa mai departe. Domnule Cashman, domnule Deva, aveți un minut pentru a face declarații. Mai puțin de un minut. Aș dori să răspund comentariile domnul, comentariilor domnului Görans. Are dreptate. Dacă nu există sancțiuni, monitorizare și supervizare, suntem ineficienți. Așadar, și în același timp recunosc și angajamentul guvernului spaniol. Dar um, eu ce vreau să propun este ca această comisie să facă un raport de inițiativă anual de monitorizare a respectării angajamentelor statelor membre. Cred că ar fi un, un bun, bun mod din partea noastră de a fi lideri în acest uh, sens pentru că nu există acest tip de monitorizare. Este ceea ce aș vrea să uh, sugerez. Domnule Deva, spune doamna președinte, mulțumesc. Domn, uh, domnul Gerand mi-a amintit să vă informez cu privire la veștile bune din Regatul Unit, unde bugetul nostru public a fost redus cu 25% săptămâna trecută. Bugetul de dezvoltare a crescut cu 37%. Suntem acum la 9,5% uh, la 0,7% din uh, PNB. Așadar, uh, închidem școli, spitale, nu încă. Deci închidem uh, școli, dar uh, creștem bugetul uh, nostru de uh, dezvoltare și de, ajutare, uh, de asistență pentru dezvoltare cu 37%. Dau acum cuvântul șefului delegației sud-africane. Doamna Fips, aveți cuvântul. Yes, madam. Um, thank It uh, has been... Mulțumesc, doamna președinte. Uh, a fost uh, foarte interesant uh, pentru noi să prindem chiar uh, această mm, mică parte, să putem fi martori la această secvență din munca dumneavoastră. Am avut o, ocazia să participăm la, mm, la lucrările dumneavoastră și, iată, ocazia de a face o mică declarație. Africa de Sud în Africa de Sud noi suntem încurajați să ne vedem ca partea unei regiuni mai mari a Africii. Uh, evident că suntem conștienți de asistența dată, acordată țărilor africane, inclusiv Africa de Sud. Însă, întotdeauna suntem preocupați, și am vrea să exprimăm acest lucru față de comisia dumneavoastră, de nevoia unei asistențe suplimentare pentru creare de capacități uh, și în domenii precum guvernanța pentru a asigura stabilitate și creștere economică, dar și asistență pe uh, frontul tehnologic. În același timp, însă, apreciem faptul că ați contribuit și contribuiți la uh, proiectul de uh, educație universitară din Africa de Sud. Este un lucru foarte important că dezvoltați acest pachet și că uh, contribuiți cu asistență, uh, un lucru ce a fost uh, confirmat de curând președintelui Zuma, așadar că va exista un portofoliu și pentru educația primară. acordăm uh, foarte multă valoare parteneriatul, parteneriatului cu dumneavoastră, doamnă președinte. Mulțumim. La parole est maintenant la Commission européenne. Cuvântul este dat Comisiei, domnul Carpo. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Într-adevăr, um, putem sprijini ceea ce au spus uh, colegii aici cu privire la summit și la faptul că a fost un succes. Au participat 110 ștaf, uh, șefi de stat și de guvern, s-au, luat angajamente foarte importante în public. Așadar, a existat un moment uh, pozitiv care trebuie să fie consolidat și uh, trebuie să ne asigurăm că angajamentele sunt respectate. Uniunea Europeană și-a jucat rolul în mare parte datorită pregătirilor uh, foarte bune făcute de către Parlament, Comisie, uh, Consiliu. Au, exist, au existat uh, muncă din partea Parlamentului, raportul domnului Cashman um, cu um, focalizarea pe sănătatea maternală și a, și a bebelușilor, Uh, stabil, uh, menținerea uh, procentajului de 0,7% miliardul suplimentar din partea um, anunțat de către domnul Barroso, în plus discuția de la New York cu privire la asistență și dincolo de asistență, în plus, uh, s-a discutat despre mobilizarea resurselor naționale, despre scurgeri ilicite de uh, fonduri, dar și despre o taxă internațională pe tranzacțiile financiare. Așadar, s-au discutat o serie de instrumente pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. În ceea ce privește documentul final, a fost un rezultat bun, nu este perfect, are 32 de pagini. Uh, Acesta este dinamica ONU cu atâtea țări care negociază. Dar am avut un document uh, bun și alternativa de a nu avea niciun fel de document ar fi fost foarte gravă. Având în vedere criza financiară actuală, a fost un document pozitiv. În plus, și pentru ONU a fost foarte important să existe acest summit de succes. Sprijin ceea ce s-a spus, ceea ce au spus uh, deputații cu privire la faptul că putem atinge obiectivele de dezvoltare ale mileniului. În acest sens, trebuie să vă spun că uh, este o onoare pentru mine să fiu în această comisie și uh, Doamnă președinte, trebuie să vă spun că v-am urmărit cariera timp de mulți ani și uh, așadar este o onoare pentru mine să fiu aici. Domnule Mitchell, doriți să trageți concluziile? Am avut o discuție foarte bună, doamnă președinte. Trebuie să ne asigurăm că nu lăsăm să ne scape printre degete acest uh, moment și trebuie să facem un sprint până în 2015. Da, spune doamna președinte, și am notat ideea domnului Cashman de a avea un raport anual de monitorizare a respectării angajamentelor. Bun, trecem așadar mai departe. Da. Am ajuns la punctul 20 de la ordinea de zi, instrumentul de finanțare a cooperării pentru dezvoltare, modificarea regulamentului. Abordăm în acest moment problema modificărilor legislative propuse de către Comisie asupra instrumentului de cooperare și dezvoltare, regulamentul ICD. După cum știți, domnul Mitchell este raportor pentru partea care vizează revizuirea intermediară și domnul Görens este raportor pentru ceea ce înseamnă adăugarea unui nou capitol de măsuri de însoțire în favoarea țărilor ACP producătoare de banane. Examinăm împreună punctele 20 și 21 ca să vedem ce au de spus cei doi raportori privind calea uh, de urmat în privința negocierilor cu Comisia și Consiliul, având în vedere mandatul și limitele pe care Comisia noastră le-au indicat foarte clar, adoptând, practic, în unanimitate, cele două rapoarte. Deci, domnule Mitchell, domnule Gheorens, aveți cuvântul. As you said, I am the rapporteur. Mulțumesc, doamnă președinte. După cum spuneați, sunt uh, raportorul pentru acest amendament care dorește introducerea uh, unei flexibilități mai mari pentru plăți. Este ceva foarte important, mai ales pentru ONG-uri, care nu întotdeauna pot să negocieze scutiri fiscale cu Uh, cu guvernele din țările respective. Am adoptat măsuri pentru a aduce uh, măsurile de comitologie sub actele delegate și aceste amendamente au fost adoptate în Parlament uh, săptămâna trecută. Aș dori să mă, adapt, să mă concentrez pe acestea am propus în iulie să se creeze un grup de lucru pentru armonizarea celor, uh, muncii celor trei comisii, AFET, INTA și DEVE, um, pentru a coordona așadar lucrările. Există un comitet de coordonare pentru acest grup de lucru. Cele trei comisii au fost de acord că rapoartele trebuie să fie votate până în sesiunea de la Strasburg din octombrie, indiferent de acordul cu alte instituții. Și, de fapt, nu a existat un astfel de acord, așadar se va trece în a doua lectură. Săptămâna trecută, Parlamentul a adoptat și o serie de amendamente minore care permit consultarea Parlamentului cu privire la programe uh, anuale de acțiune. Rapoartele pe care le-am votat uh, în, um, deci, în, înaintea votului, uh, Comisia a contactat membrii pentru a amâna votul. Comisia spunea că caută uh, moduri de a uh, ajunge la un acord. La o zi înainte, uh, cu o zi înainte de vot, uh, Comitetul de Coordonare a participat la o reuniune la nivel înalt cu comisarul Pibalc și cu doamna Ashton și Uh, șeful uh, cabinetului Ministerului pentru, pentru Europa a Belgiei. Aici doamna Ashton a spus că nu există propuneri din partea Comisiei și a insistat că um, urmarea va trebui să fie um, stabilită împreună cu Parlamentul și că reuniunile uh, vor avea loc la nivelul uh, secretariatelor, la nivelul experților uh, pentru a se ajunge la, un, um, la o concluzie, însă uh, situația a fost exact aceeași ca și până atunci. Nu s-a discutat, uh, n-au dorit să discute despre acte uh, delegate. Um, practic, uh, se dorea rezumarea negocierilor la un schimb de scrisori. Doreau să amâne până în 2013 acest, acest proiect pentru că spuneau că nu va avea o, o, o consecință importantă pe perioada următoare. Doamna președinte, având în vedere faptul că comisia este prezentă, aș vrea să spun foarte clar. Eu resping o soluție care nu implică acte delegate. Dacă este implicat Consiliul, trebuie să fim implicați și noi. Noi suntem colegiuitorii. Aceasta nu este o asociație oarecare. Apoi, resping o soluție tranzitorie, pentru că ar stabili un precedent pentru viitor. Acest lucru trebuie abordat acum. Dintotdeauna a fost poziția Comisiei DEVE, ea este poziția conferinței președinților și, având în vedere votul de săptămâna trecută, este poziția Parlamentului European. Așadar, în concluzie, doamnă președinte, cum trecând la a doua lectură, ne așteptăm să avem uh, progrese și să nu rămânem uh, cramponați în argumentele trecutului. Vom putea însă să uh, avem parte de progrese numai dacă ni se pune ceva nou pe masa negocierilor. Comisarul Barroso ne-a spus că se pregătește o propunere. Așadar, să vedem dacă ea poate să fie baza pentru un acord. Nu mai avem timp să jucăm jocuri trebuie să uh, facem pași înainte. Vă mulțumesc. Beaucoup, monsieur le rapporteur. Mulțumesc, domnule raportor. Acum dau cuvântul domnului Görens. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu am un raport și privind uh, monitorizarea după votul în plenare, privind uh, măsurile de însoțire în favoarea țărilor producătoare de banane. La ședința din 6 octombrie, Comisia mi-a dat în unanimitate mandatul de negociator uh, din partea Comisiei Uniunii, Europene și a Consiliului privind acest raport pentru măsurile de însoțire BAM, uh, care ar trebui să facă parte din noul regulament uh, privind cooperarea și dezvoltarea. Raportul a fost adoptat în plenară cu 574 de voturi pentru, marea majoritate a celor care nu au votat au fost, de fapt, absenți. Deci, foarte puțini europarlamentari au votat împotriva acestui raport. Uh, aceste activități privind măsurile BAM uh, ne-au dus la, până la urmă la un uh, acord, chiar dacă sunt și elemente controversate. De exemplu, e vorba de uh, cheia de repartizare a uh, fondurilor pentru țările producătoare de uh, banane, apoi necesitatea de a uh, pune în centrul atenției noastre, noastre fermierii și lucrătorii săraci din țările producătoare și apoi măsurile de protecție a mediului. Iată elemente integrate în acest raport și astăzi putem să spunem că Comisia și Parlamentul se află pe aceeași undă în ceea ce privește raportorii din umbre, domnul Ponga, Tirol și doamna Grez, ca și colegii care au participat cu remarci și observații uh, acest raport, am lucrat cu ei în mod foarte eficace pentru a găsi soluții privind uh, tot ce înseamnă măsurile de însoțire a bananelor uh, și sperăm că toată lumea, Comisia, Consiliul vor accepta aceste lucruri însă acest raport uh, nu poate fi uh, disociat de tot ce înseamnă uh, controlul Parlamentului asupra finanțelor externe. Și, bineînțeles, aici este vorba de actele delegate și nevoia de a aplica noile proceduri prevăzute de articolul 90 din Tratatul de Lisabona și, având în vedere aceste lucruri, putem să spunem că am lucrat bine cu toți colegii raportori de la AFET, INTA și DREPT și știți care este rezultatul acestor uh, lucrări, inclusiv uh, ceea ce ne-a spus domnul Mitchell. Iată pozițiile exprimate în prima lectură și este vorba de poziția noastră în prima lectură, poziția Comisiei și acum e vorba de o poziție adoptată de tot Parlamentul. Uh, aceste lucruri au fost comunicate doamnei Ashton, domnului Peebles și și cred că mm, continui să fiu negociator și am mandatul dumneavoastră și în a doua lectură. E bine, Parlamentul European, când vine vorba de punerea în aplicare a măsurilor de cooperare ă, externă și finanțarea acestora, nu dorește să se cantoneze la aspecte formale, ci are dreptul să ceară ca Comisia să modifice propunerile sale dacă se consideră că ă, își depășește prerogativele așa cum au fost ele ă, acordate de Parlamentul European. Documentul de, strate, de strategie pentru măsurile BAM, deci document elaborat de Comisie în cadrul regulamentului ICD, trebuie să fie uh, adoptat prin acte dele, dele, delegate. Pe scurt, avem trei opțiuni la dispoziție. În primul rând, nu spunem nimic, dar uh, o facem foarte bine. Toată lumea e de acord. Uh, apoi, uh, facem obstrucție dar cred că asta nu aranjează pe nimeni și deci nu ne promovează interesele. Și a treia opțiune, explicată de domnul Mitchell, este cea căreia mă raliez și eu. Inutil de spus că primele două opțiuni nu servesc decât de suport pentru a pune în lumină cea de-a treia, cea preferată, și cred că comisia se află uh, în sprijinul meu și încă o dată vreau să spun că trebuie să respingem orice soluție care nu include actele delegate și să respingem orice soluție de tranziție intermediară care ar exclude astfel de acte delegate. Deci trebuie să avem mare grijă cu aceste lucruri la uh, negocierile din trialog ca să ne asigurăm că lucrurile se desfășoară așa cum trebuie. Și atrag atenția Comisiei asupra următorului aspect – Vreau să ne felicit de modul în care am putut să conlucrăm pe acest raport care mi-a fost încredințat și cred că pot să spun că uh, toate condițiile de bun simț sunt reunite pentru a ne permite să ajungem la o soluție tot așa de bun simț și care să ne permite să uh, ne jucăm fiecare în parte rolul care ne revine. Vă mulțumesc pentru atenție. Merci beaucoup. Mulțumesc. Doamna Gres. Mulțumesc, doamna președinte. Nu știu dacă intervenția mea va duce la intenții la fel de auguste, însă vreau să confirm că, într-adevăr, am uh, lucrat constructiv împreună, într-o bună atmosferă atmosferă, nu vreau să mă pronunț, să mă antepronunț privind rezultatul, însă îmi permit să ridic câteva întrebări și să pun câteva accente. Ca și Comisia DEVE, avem un rol aparte de jucat în acest subiect, dar și în tot ce înseamnă chestiuni comerciale. Ei bine, ne revine rolul de a măsura impactul acestor măsuri asupra țărilor în curs de dezvoltare. Este ceea ce am încercat să facem noi prin depunerea unor amendamente, mai ales uh, pesticide și mediu, lucruri de, pentru care uh, sunt foarte mulțumită. Iată, propun și, sau s-a vorbit despre un studiu de impact și vreau să pun întrebarea dacă acest studiu de impact este realizabil, cum am putea să definim criteriile pentru acest studiu de impact, pentru că el ar fi util numai dacă uh, mergem direct la țintă și dacă putem să spunem exact ce dorim de la acest studiu. De exemplu, sănătate, mediu, clordecon, pesticide și așa mai departe, așa cum am mai spus-o. Apoi, vreau să revenim asupra faptului că în toate acordurile care vizează bananele, vorbim despre țările ACP, America Latină, dar nu putem să discutăm aceste lucruri fără să includem un aspect, și cred că aici domnul uh, Tirolnia și Ponga sunt de acord, nu putem să nu includem RUP. Regiunile ultraperiferice. Nu putem să excludem aceste regiuni uh, din discuția privind bananele. Și bineînțeles mă gândesc la Guadelupa, la Martinica, care produc și ele banane. Vă mulțumesc foarte mult! Euh, je donne la parole à moi. Dau cuvântul, îmi dau cuvântul mie însă, îmi spune doamna președinte. Cred că rolul comisiei noastre și rolul Parlamentului European sunt foarte importante. Uniunea Europeană de la bun început s-a constituit pas cu pas, încetul cu încetul. Aici ne găsim în Uh, după adoptarea unui nou tratat, atât de la Lisabona, și bătălia pentru actele delegate este foarte importantă pentru uh, noi și nu înțeleg deloc poziția Consiliului și a Comisiei uh, care se luptă cumva împotriva Uh, sensului istoriei, pentru că istoria ne dă dreptată și merge în direcția întăririi democrației și uh, în direcția consolidării controlului democratic prin aceste acte uh, delegate și prin care noi răspundem în fața cetățenilor. Cum am putea noi să spunem cetățenilor că timp de șapte ani nu vom fi putea să ne uh, pronunțăm asupra instrumente atât de importante cum ar fi ICD-ul. Și am văzut că este o tentație foarte mare aceea de a modifica și perverti uh, finanțările pentru dezvoltare. Vedem astăzi și în fiecare zi modul în care guvernele doresc să uh, integreze costurile fluxuri, stăpânirii fluxurilor de migrație în costurile de dezvoltare. Trebuie să fim foarte vigilenți să rezistăm acestei tentații, așa că sunt încrezătoare că toată lumea va înțelege că interesul nostru este ca Parlamentul să aibă acest control asupra actelor delegate, pentru că așa uh, stau lucrurile și aceast- așa o dorește istoria. Uh, comisia, doriți să luați cuvântul? Comisia nu este prezentată pe acest subiect, însă îl avem pe domnul Ghireie, de la Consiliul. Mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumesc și domnului Mitchell și domnului Görans și dumneavoastră, doamnă președinte, pentru pozițiile extrem de clar exprimate și vreau să adaug că și poziția noastră a Consiliului este extrem de clară. Știți foarte bine care este poziția Consiliului, poziția Comisiei care a fost uh, confirmată de Secretariatul General și de Serviciul Juridic, uh, domnul Vibax, domnul Chastel, e bine, au decis să înceapă trialogul la un nivel informal uh, pentru început. Și prima întâlnire de acest gen are loc pe 8 noiembrie. Sperăm o rezolvare pragmatică, o soluție pragmatică Bineînțeles că vreau să vă spun că în ce privește cele două rapoarte, noi nu avem probleme pe fond sau fo pe formă și nu avem niciun fel de problemă cu continuarea negocierilor, așa cum s-a discutat și s-a confirmat și în cadrul plenarei de la Strasburg. Mulțumesc foarte mult! Acum uh, raportorii noștri au uh, cuvântul. Domnule Mitchell. Mulțumesc, doamnă președinte, și Împreună cu colegul Görens am uh, încercat să ne ocupăm de aceste subiecte și vreau să spun că am bătut în, larg, în lung și în larg străzile din Dublin pentru ca să se adopte în sfârșit atul de la Lisabona și sunt așa de dezamăgit că Comisia așa de des este în cârdășie cu Consiliul și nu își dă seama care ar trebui să fie aranjamentul instituțional. Cred că trebuie să înceteze această situație. Nu trebuie ca Comisia să cânte tot timpul în strună Consiliului. Nu trebuie ca Comisia să se ralieze unei sau alte între instituții. Suntem într-un triunghiu instituțional și nu putem să facem decât ca Parlamentul să aibă prerogativele respectate. Trebuie să fim foarte clari în ceea ce privește prerogativele noastre și trebuie să fim foarte maturi când vine vorba de prerogativele noastre legislative. Vă mulțumesc. Domnule Goens, mulțumesc, doamnă președinte. Cred că în intervenția mea m-aș inspira din Montesquieu, care a spus că uh, cine are puterea are tendința de a abuza de această putere. Și cred că acest lucru ni se aplică și nouă. Așa că avem interesul de a avea o împărțire a puterilor cât mai echilibrată posibil. Vreau să vă spun că am avut ocazia de a vedea care este poziția Comisiei de-a lungul negocierilor privind măsurile BAM. Și vreau să spun că am avut un schimb de vederi foarte fructuos. Parlamentul nu a avut deloc o poziție de obstrucție. Aș da un exemplu o măsură uh, a fost uh, urmată de o invitație adresată Comisiei de a face o, evolu- de o, o evaluare ex ante. Comisia și-a făcut treaba, ne-a dat niște argumente și noi, la rândul nostru, am ajuns la un compromis. Și am zis să nu se mai numească o evaluare ex ante, pentru că astfel tărăgănăm lucrurile și nu mai intră lucrurile în vigoare așa cum trebuie. Haideți să avem o altă abordare, anticipând evaluarea, care oricum este prevăzută în document. Și acest lucru, această evaluare să aibă loc cu 18 luni înainte de intrarea în vigoare a măsurilor. Iată un exemplu de compromis asupra căruia noi ne-am dat acordul și care astăzi uh, are asentimentul întregului Parlament European. Deci, vreau să spun că în cazuri foarte precise și clare suntem gata și putem să găsim soluții și să negociem așa cum trebuie. Și vreau să spun că comisarii, pardon, funcționarii eh, comisiei care vin și aici la noi sunt oameni eh, de foarte bună calitate. Însă, bineînțeles că trebuie să ne luptăm și cu cei din vârful ierarhiei pentru a ajunge în sfârșit la eh, un compromis și bineînțeles că apreciez și oamenii de la Consiliu, prezența lor aici este foarte apreciată. Uh, foarte rar, din păcate, uh, avem ocazia de a uh, discuta cu Consiliul pentru că ni s-a cam redus posibilitatea de a discuta cu Consiliul așa cum am făcut-o în prezent. Mulțumesc foarte mult! Acum ajungem la următorul punct de la ordinea de zi, acordul privind comerțul cu bananele. Deci, Trebuie să ne dăm avizul în intenția Comisiei INTA. Raportorul nostru aici este domnul Görens. Consiliul a de cerut Parlamentului aprobarea acordului de la Geneva între UE, Brazilia, Ecuatorul, uh, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Honduras, Mexic, Nicaragua, Panama, Peru, Venezuela și un acord cu comerțul de banane pentru, cu Statele Unite. Dau cuvântul încă o dată domnului Görens. 5 minute. Aveți 5 minute. Aici cred că nici nu am nevoie de cele 5 minute pe care mi le-ați uh, acordat. Este vorba de un aviz în care reamintesc poziția deja elaborată în raportul de bază privind măsurile de însoțire în domeniul uh, bananelor. Ce aș mai dori să adaug este eroziunea sistemului de preferințe. În Aici este un lucru care ne deranjează pe noi în calitate de comisie pentru dezvoltare și avem de-a face aici cu o politică care își urmează drumul, care urmează recomandările uh, care au fost emise în urma consensului de la Washington, dar în același timp face parte și din trecut. Și atunci cred că ar trebui să revenim puțin la modul în care au fost eliminate cu mare ușurință uh, preferințele comerciale. Sigur, atât timp cât suntem de acord că anumite țări nu reușesc singure, prin propriile lor forțe, să iasă din situația dificilă în care se regăsesc. Și atunci trebuie să fim alături de ele și să căutăm acele mijloace care pot să facă să progreseze lucrurile, fără să a, recurgem la, la un mod brutal de schimbare a stadiului în care se află lucrurile. Tabelul privind măsurile de însoțire destinate sectorului bananelor arată o reducere tarifară de 175 de euro de la 175 de euro la 114 de euro uh, pe tonă de banane importate de Uniunea Europeană. Cred că lucrurile sunt um, schimbate totuși destul de mult aici. Înainte de intrarea în vigoare a acestor măsuri, exista un anumit efect de protecție a țărilor din Africa, Caraibe și Pacific. Dacă dispare acest sistem de protecție și țările respective nu sunt mai solide pentru a face față concurenței uh, brutale din comerțul mondial, atunci trebuie să reflectăm la niște etape intermediare sau la o intrare în vigoare mai puțin accelerată a noilor măsuri. Însă tocmai acest lucru se întâmplă astăzi. Uh, este vorba despre o perspectivă care merge până în 2020 și care duce la o eliminare progresivă, deja vizibilă și previzibilă, prevăzându-se scăderea ale tarifurilor uh, la import până la 114 de la 175 de euro pe tonă. Și acest lucru intră în cadrul sistemului clauzei națiunii cele mai favorizate și va duce la o scădere a nivelului tarifar generalizată. Toate cele vor trebui să respecte acest nou nivel tarifar. Din păcate, aceste măsuri se vor opri în 2013, perspectivele financiare așadar se vor încheia în 2013 și vor fi lansate unele noi. Uh, Însă, aceste probleme legate de calendar nu ar trebui să afecteze problemele de fond. Tocmai în acest sens, am dorit să vă atrag atenția, să vă supun atenției un raport care să arate importanța pe care trebuie să o acordăm acestui uh, sector. Cred că trebuie să spunem lucrurile cu claritate și sper că și Comisia va, uh, își va asuma punctul de vedere pe care tocmai vi l-am prezentat. Mulțumesc, domnule Görens. Salut prezența printre noi a unui grup invitat de domnul Görens, un uh, membru foarte important uh, în comisia noastră. Se vorba despre o comunitate de persoane în vârstă și sper că lucrările noastre vor fi o sursă de inspirație pentru Uh, noi. Domnule Gheoras, ați cerut să luați cuvântul? Da, este foarte amabil din partea dumneavoastră că ați uh, salutat, i-ați salutat pe uh, invitații noștri. Uh, cred că este bine ca munca noastră să fie mai bine cunoscută în exterior. Acest lucru se înscrie în uh, dorința mea de a avea o participare măcar pasivă a vizitatorilor și a reprezentării reprezentanților liceelor. Cred că trebuie să ne facem cunoscută poziția, pentru că uneori suntem singurii care putem face asta. Doamna Gres, aveți cuvântul. Da, cele două puncte precedente, e adevărat că s-au suprapus uh, un pic și iată o nouă ocazie și pentru mine să repet niște întrebări care se referă la poziția domnului Görens, mai ales în ceea ce privește studiul de impact pe Uh, acordurile privind comerțul cu banane în țările în curs de dezvoltare și, în al doilea rând, aș dori să știu cum vor fi definite criteriile în acest studiu de impact, cum putem noi interveni și în ce moment. Eu mi-aș dori să existe o analiză, mai ales în ceea ce privește pesticidele și, în cele din urmă, ultima întrebare, cum putem a uh, lua în considerare acea dimensiune a zonelor ultraperiferice în acest domeniu al comerțului cu banane. Bun. Est-ce que la Commission souhaite prendre... Comisia dorește să ia cuvântul pe acest subiect? Mi s-a explicat că sunt prezente trei persoane, domnul Vin Oltrol, de exemplu, sau doamna Monteromelis, sau domnul Lucas. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc pentru informațiile pe care ni le-ați adus în ceea ce privește măsurile de asociere destinate sectorului bananelor. Doream să răspund la întrebările adresate de doamna Gres și anume cum putem realiza o analiză de impact sau, cum ați spus dumneavoastră, o analiză a nivelului de referință și apoi a impactului pe care l-au aceste strategii în țările în curs de dezvoltare. Domnul Ghionen spunea că în discuțiile pe care le-a avut Comisia cu Consiliul și cu Parlamentul au apărut câteva modificări ale, pro- ale propunerii Comisiei, care includ și o serie de amendamente privind strategiile eh, la nivel de țară și modul în care vor fi ele structurate textul legislativ spune foarte clar că toate strategiile la nivel de țară vor include uh, un accent pe standardele privind ocuparea, impactul asupra mediului, etc. Și Comisia dorește să includă în toate aceste strategii referiri foarte clare la nivelul de referință din țara respectivă, modul în care se va monitoriza uh, evoluția în fiecare țară. Sigur că situațiile sunt diferite de la țară la țară, mai ales în ce privește standardele legate de locurile de muncă. Multe dintre țări au uh, semnat, uh, au ratificat convențiile ILO, Convențiile Organizației Internaționale a Muncii, și am dorit ca aceste lucruri să, fie, să se regăsească și în sectorul bananelor. De asemenea, toate strategiile trebuie să includă informații asupra modului în care se evaluează efectele, impactul. Sper că am răspuns la întrebarea dumneavoastră, iar în ceea ce privește aspectele comerciale, o să-i dau cuvântul colegului meu de la uh, DG Comerț. Mulțumesc, doamnă președintă, și eu doresc să salut uh, opiniile pozitive ale comisiei dumneavoastră privind uh, acordul uh, legat de comerțul cu banane. Este un acord cu adevărat istoric și nu numai pentru că au rezolvat unul din conflictele cele mai lungi în domeniul comerțului pe care le-a, uh, pe care, cu care s-a confruntat Organizația Internațională a Comerțului, uh, Uniunea Europeană pierzând fiecare uh, etapă a acestui conflict, dar și pentru că se um, se iau niște măsuri comerciale de principiu care corespund și cu agenda Doha. Uh, se urmărește stabilitatea pieței bananelor și îmbunătățirea climatului, uh, econom, climatului pentru uh, uh, operatorii care acționează pe, aceeași pia- pe această piață și pentru producătorii de banane. Acest acord sau aceste acorduri, pentru că vorbim de altfel de două acorduri diferite în prezent, ei bine, aceste două acorduri oferă și o garanție uh, pentru accesul preferențial al uh, acestor uh, producători pe piața europeană. Acest acces nu va mai fi erodat între ghilimele pentru că a existat o înțelegere între țările ACP și uh, operatorii europeni și exportatorii americani asupra unei liste de produse care vor, se vor bucura de un tratament preferențial. Deci, va exista un tratament preferențial pentru aceste produse, nu numai pentru banane, în următoarele runde de la Doha. Și poate că pot răspunde și la întrebarea uh, privind uh, includerea regiunilor ultraperiferice. Suntem uh, conștienți de consecințele și de situația care există în aceste regiuni ultraperiferice. Considerăm că problemele legate de producția bananelor în aceste zone nu ar trebui să fie uh, abordate în contextul uh, acordurilor internaționale, ci să fie uh, abordate în uh, așa numitul regim uh, intern. Și în contextul uh, reformei organizării de piață, uh, de organizării pieții comune a bananelor, Uh, bugetul uh, alocat zonelor ultraperiferice producătoare de banane a fost uh, crescut la 278,8 milioane de euro pe an. S-a realizat o analiză de impact și unul din scenariile acesteia a fost comparabil cu reducerea tarifară inclusă în acordul privind bananele. Și această analiză de impact a arătat că datorită plafoanelor fixate, datorită modalităților de sprijin, impactul liberalizării ar trebui să aibă un efect destul de limitat. Totuși, în cursul reformei uh, organizării pieței comune a bananelor din 2006, pachetul de sprijin pentru producătorii Uh, de banane din zonele ultraperiferice a continuat să crească. Pentru noi, acest, uh, aceste condiții acoperă în mod suficient impactul acordurilor privind sectorul bananelor care au fost negociate la Geneva. Însă, ar mai fi un punct pe care aș dori să-l scot în evidență. Comisia monitorizează evoluțiile pieței și sigur că vom acționa de fiecare dată când va fi necesar. Și, în cele din urmă, aș dori să subliniez câteva, nu le-aș numi greșeli, ci probleme care nu sunt complet corecte în justificarea acestei decizii. În primul rând, în 2017 se va atinge o cifră de, o cifra, deci de tariful de 114 deci numai în 2017 se va atinge această cifră, pentru că dacă uh, se, vor, se va întârzia cu negocierile de la Doha, se va întârzia și cu această modificare a tarifului pe tonă la banane. Și în contextul acordurilor de la Geneva, care sunt subiectul nostru de astăzi, se face o uh, referință la uh, cifra de 75 de euro pe tonă până în 2020. Monsieur Goerens, vous avez la parole pour conclure. Mulțumesc, îi dau cuvântul domnului Goerens pentru concluzii. Mulțumesc Comisiei pentru că ne-a furnizat aceste explicații suplimentare. Aș dori să situez lucrările noastre într-un context foarte politic. Astăzi am vorbit despre oportunitatea de a prezenta o rezoluție înainte de uh, summitul Uniunea Europeană-Africa. Și ce am putea include într-o astfel de rezoluție? Din punctul meu de vedere, ar trebui să spunem că ne confruntăm cu o problematică asemănătoare. Comisia ne spune că uh, avem o poziție izolată în ceea ce privește susținerea sistemului de preferințe comerciale. Uh, Dumneavoastră știți că multe țări africane suferă din cauza acestei incapacități a Uniunii Europene să răspundă la nevoile lor și atunci la ce mai servește o alianță între UE și Africa? Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat la Hong Kong, acolo s-a făcut o alianță între G90 și G20, adică țările dezvoltate și țările mai puțin dezvoltate, iar africanii au avut poziția cea mai slabă, cea mai puțin privilegiată. Acest lucru nu trebuie să mai fie permis. Și Brazilia și alte țări încearcă în continuare să obțină cote de piață mai importante și se invocă problemele care se confruntă țările cele mai puțin dezvoltate, tocmai pentru a uh, uh se profita de aceste avantaje, chiar când uh, țările respective nu mai au statutul de, uh, de țări în, uh, foarte puțin dezvoltate. Se află deja la un stadiu superior. Și cred că acest lucru trebuie să fie subliniat în plan politic, mai ales că nimeni nu vrea să susțină oportunitatea unui astfel de demers. Cred că ar trebui să uh, punem uh, degetul pe rană și să arătăm și complicitatea Comisiei față de această situație. Vorbim despre coerența politicilor de dezvoltare și nu mă voi lăsa până când nu mi se va da satisfacție în acest domeniu și sper să mă pot baza pe sprijinul tuturor. Aceasta este valoarea adăugată a Uniunii Europene în cadrul uh, relațiilor uh, sale externe. Mulțumesc! Vă reamintesc că termenul de depunere a amendamentelor este, de 20, este pe 27 octombrie la ora 12 și că votul în comisie va avea loc pe 9 noiembrie. Punctul 22 acum, um, strategia energetică a Băncii Mondiale. Vom analiza întrebarea orală și propunerea de rezoluție. După cum știți foarte bine, Banca Mondială uh, este în curs de a pregăti o strategie energetică care va fi adoptată în 2011 după o lungă consultare cu diferiții factori implicați, dintre care și Parlamentul European. Strategia propună, propusă pentru sectorul energetic va defini mijloacele de asistență a țărilor în curs de dezvoltare, pentru atingerea unui uh, dublu obiectiv. Pe de o parte, îmbunătățirea accesului la energie și fiabilitatea aprovizionării cu energie și, pe de altă parte, facilitarea evoluției către un model care să fie viabil din punct de vedere ecologic pentru valorificarea energiei. Având uh, în vedere importanța uh, energiei pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale populațiilor din țările în curs de dezvoltare și pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului, această strategie trebuie să fie cât mai bine uh, pre- precizată și cât mai bine coordonată cu strategia celorlaltor donatori de fonduri, um, în special Uniunea Europeană. Uh, întrebarea orală și propunerea de rezoluție a scos în evidență următoarele constatări. Este necesară aprovizionarea comunităților rurale cu surse de energie regenerabile abordabile ca preț. Trebuie să sprijinim strategia Băncii Mondiale de reducere progresivă a investițiilor în, ace- în sursele energetice bazate pe carbon, care emit foarte multe, uh, care au foarte multe emisii de dioxid de carbon. Și reamintim rolul util pe care Banca Europeană de Investiții îl poate juca în acest sens. Iată așadar aspectele principale ale întrebării orale și uh, ale propunerii de rezoluție pe care putem acum să le supunem discuției. Dragi colegi, aveți cuvântul. Ah. ne souhaite prendre la parole sur cette question. Nimeni nu dorește să ia cuvântul pe această temă. Cred că uh, Banca Mondială este reprezentată. Domnul Sander Sipos, aveți ceva de spus? Yes, thank you very much for... Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru privilegiul acordat Băncii Mondiale de a vă adresa cuvântul astăzi. Suntem în contract, contact constant cu comisia dumneavoastră și cu alte uh, comisii și întotdeauna venim cu uh, strategiile noastre la Bruxelles și la Parlament când putem. Am avut uh, privilegiul ca dumneavoastră și eu, Leinen, să fiți, să coprezidați și să ne sprijiniți în ceea ce privește strategia cu privire la mediu. Într-adevăr, acum uh, vă uitați, uh, uh, aveți la dispoziție strategia cu privire la energie, o strategie discutată cu o serie de membri ai Parlamentului European, de asemenea. Ați, ne-ați împărtășit proiectul de rezoluție. Subliniez faptul că este un privilegiu pentru noi că vă concentrați asupra strategiei noastre. Proiectul de rezoluție ni s-a părut încurajator Aș dori să subliniez acest fapt și aș dori să subliniez în plus faptul că strategia noastră este pe cale de a fi elaborată. Am încheiat consultările uh, din prima etapă, consultările în amonte cu privire la ideile principale și la direcția strategiei noastre, iar acum trecem la etapa a doua, și anume redactarea strategiei și pregătirea unei noi etape de consultări aș dori să subliniez să, și chiar să citez din proiectul dumneavoastră de rezoluție, și anume că se solicită băncii mondiale să își concentreze strategia asupra proiectelor uh, nepoluante uh, pri, să, prin finanțarea acestora. Aș dori să adaug la aceasta că în timpul în care ne pregătim strategia, nu pierdem uh, timp, ci ne îndreptăm înspre acest obiectiv, uh, facem investiții în acest sens. Chiar o echipa noastră din uh, Orientul Mijlociu și Africa de Nord uh, vor fi la Bruxelles astăzi pentru a negocia cu Comisia și cu alți parteneri cu privire la un proiect de amploare uh, Uh, un proiect solar de amploare pentru Africa, un proiect de 6 milioane de euro. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și pentru ocazia acordată de a lua cuvântul. Mulțumesc. Urmează comisia domnului Luis Costa. Thank you, Madam Chair. Um... Mulțumesc, doamnă președinte. După cum spunea și colegul de la Banca Mondială, Strategia este pe cale de a fi elaborată. A avut loc o primă perioadă de consultări la care a participat și comisia. Am avut o reuniune pe 27, de, 27 mai și am uh, depus o serie de observații. Ne bucură faptul că există acum un sumar, un rezumat al uh, reacțiilor primite uh, în urma reacțiilor de consultare și ne bucură faptul că o serie dintre sugestiile noastre se regăsesc pe această listă. Sperăm ca uh, proiectul final să reflecte aceste observații și sperăm că acest document va fi îmbunătățit pe baza acestor comentarii. La nivelul Uniunii Europene, după cum știți, există o inițiativă energetică uh, pentru uh, combaterea sărăciei și uh, pentru dezvoltare, lansată în 2002 la Johannesburg. Această inițiativă cuprinde reuniuni uh, regulate ale statelor membre și ale Comisiei și sperăm ca la reuniunea viitoare, pe ordinea de zi, să putem uh, discuta acest uh, proiect final de strategia băncii mondiale. S-a pus întrebarea cum plănuim să aducem opțiuni și alternative cu privire la uh, energiile regenerabile zonelor rurale sărace. În 2007, la Lisabona, s-a lansat uh, parteneriatul energetic Africa-UE. Uh, veți spune că ne concentrăm asupra Africii și uităm alte părți ale lumii? Este un alt aspect pe care trebuie să-l discutăm. Dar în cadrul acestui parteneriat am organizat de curând o reuniune la nivel înalt cu aproximativ 26 de uh, miniștri uh, în domeniul energiei și comisari uh, și s-au stabilit noi uh, obiective pentru 2020 pentru Africa. În același timp s-a lansat un program de cooperare uh, în domeniul energetic cu același uh, calendar. Va exista o fază inițială din 2010 până în 2013, o fază de lansare și mă bucur să vă pot spune că Comisia va fi primul contribuitor la uh, această etapă de lansare. Vom contribui așadar la uh, atingerea acestor obiective până în 2020 în Africa. Vă mulțumesc! Cu... Donc, Mulțumesc! Vă reamintesc că întrebarea și propunerea de rezoluție vor fi adoptată la întâlnirea din decembrie și apoi supuse la vot în plenara din ianuarie de la Strasburg. Data limită pentru depunerea amenamentelor este de 15 noiembrie. Ultimul punct de la ordinea de zi este avizul nostru asupra raportului de la Agri privind agricultura europeană și comerțul internațional. Îi dau cuvântul doamnei Toia, raportoarea noastră. Mulțumesc, doamnă președinte. O să fiu foarte Ehm, la parere che dobbiamo... O să fiu foarte succintă. Opinia, avizul uh, este cu privire la un raport de inițiativă venind din Comisia Agri și uh, este vorba de un aviz uh, în cadrul cooperării cu Comisia ITRE avizul uh, nostru trebuie să fie întotdeauna relativ scurt, 1000 până la 1500 de caractere. Așadar, în primul meu proiect am analizat numai primele, numai punctele principale și am uh, considerat că voi depune amendamente mai târziu, eu și colegii mei vom putea face asta, pentru a adăuga Uh, aspecte ce țin de conținut. Acestea sunt punctele principale. Documentul Comisiei Agri analizează situația așa cum bine știm. Agricol, agricultura. Uniunea Europeană este un mare importator de produse agricole și în Uniunea Europeană a existat o scădere de-a lungul anilor a capacității noastre de a exporta iar sistemele și subvențiile de export care sunt puse sub semnul întrebării chiar în avizul nostru, pentru că sistemul nu, a, nu i-a ajutat pe exportatorii noștri. Pe de altă parte, s-a ajuns la distorsiuni și la dumping pentru multe țări care au fost profund dezavantajate din cauza sprijinului acordat de către noi pentru export. Iar acest lucru duce la alte distorsiuni și reies situații foarte dificile pentru țările mai puțin dezvoltate care nu pot să își aducă produsele pe piață. Iată, au existat țări care, pe de altă parte, și-au uh, mărit capacitățile. China, Brazilia, capacitățile de a-și aduce pe piață produsele. Aceste țări au un mare potențial. Și au fost uh, ajutate în mod direct sau indirect de uh, ajutoarele noastre pentru export. Trebuie să lucrăm pentru acest, în, uh, pentru acest document, dar trebuie să nu uităm reforma politicii agricole comune. Să, um, în primăvară a existat o, un aviz al Parlamentului cu privire la această reformă și în continuare uh, lucrările uh, continuă. Există o serie de uh, negocieri bilaterale, comerciale, ce au loc cu Uniunea Europeană. Și acesta este un alt aspect ce trebuie luat în considerare în domeniul agriculturii. Punctul vital în avizul nostru este următorul. Este un document cu privire la agricultură, dar nu există nici măcar o referire vagă la probleme uh, ce țin de agricultură și cooperare internațională și rolul Uniunii Europene uh, în dezvoltarea la nivel mondial. Nimic. În schimb, la Comisia INTA se face referire la activitățile Uniunii Europene uh, de comerț exterior. și se menționează faptul că aceste activități externe uh, cuprind ajutorul pentru dezvoltare și comerțul. Ceea ce vreau să spun este că nu pot pur și simplu să vorbești despre coerență, cu toate că este important, de coerență între agricultură și comerț. Există o cerință de coerență, de bază, care este necesară pentru politicile noastre pentru că Uniunea Europeană trebuie să fie unită și coerentă la nivel intern și extern. Acest lucru doream să-l subliniez. Nu este ceva uh, ce este superflu, ce, este, ce poate fi ignorat cu ușurință. este un aspect fundamental al politicii noastre generale și ar tre- acest lucru ar trebui să fie subliniat ca actare. În plus, trebuie să vă mai spun, coerența nu, așa, nu numai așa cum este ea uh, numită în uh, tratate, trebuie văzută, ci noi suntem de părere că dezvoltarea în domeniul agricol, în domeniul alimentar, este foarte importantă pentru dezvoltarea în general. Am discutat de mai multe ori, criza financiară, de exemplu. Aceasta a afectat țările în curs de dezvoltare și capacitățile acestora de producție. Criza în combinație cu uh, schimbările climatice afectează din nou tot aceste țări. Așadar, există, bineînțeles, un efect și asupra țărilor dezvoltate, dar și mai ales asupra țărilor în curs de dezvoltare. Cred că trebuie să găsim argumente pentru a apăra această coerență și să o solicităm de fiecare dată. Dorim o politică agricolă uh, durabilă și o politică ce uh, menține totuși o dimensiune concurențială dar și o politică ce reușește să creeze relații mai stabile și mai echilibrate când este vorba de producția și consumul uh, produselor agricole. Mulțumesc. Dau cuvântul domnului Görens. Aș dori să reacționez la raportul doamnei Toia. Două aspecte. Pe bună dreptate, dânsa a vorbit despre impactul subvențiilor la export al produselor agricole uh, asupra țărilor în curs de dezvoltare. Cred că putem să subliniem mai mult faptul că Uniunea Europeană a parcurs un drum în proporție de mai mult de 90%, pentru că, la un moment dat, am aveam uh, subvenții de 10 miliarde și acum 2 ani ele au ajuns la 400 de milioane, deci uh, au scăzut foarte, foarte mult aceste subvenții. Deci aceasta ar fi un prim punct de plecare. Este clar că Uniunea Europeană se află pe drumul cel bun. Trebuie să menționăm acest lucru. Mai mult decât atât, în cadrul acordurilor de la doua, Uniunea Europeană și-a luat angajamentul să renunțe la orice subvenție la produse agricole uh, Uh, odată ce va intra în vigoare noul acord comercial, dacă informațiile noastre sunt corecte. Al doilea aspect. Și în ceea ce privește impactul Uniunii Europene asupra țărilor în curs de dezvoltare, am putea să menționăm faptul că din moment ce Uniunea Europeană are un comportament mai virtuos, uh, este imediat uh, se reacționează imediat din partea unor țări cum ar fi China, care practică un dumping și un război monetar. E vorba de moneda yuan care este subevaluată mai mult de 40% în acest moment. Experții spun că moneda chinezească de fapt, în condițiile în care moneda, de fapt, este negociată liber pe piețele financiare și nu este singura țară în acest caz. Este clar că trebuie să vedem uh, ce fac și alții. Nu, dacă noi am greșit în trecut, nu înseamnă că trebuie să ne scădem vigilența când vine vorba de acte de acest gen din partea altor țări. Ei bine, al doilea aspect, se încurajează o reducere radicală a taxelor vamale la import pentru produsele din țările din Sud. Ei bine, este exact pe dos față de poziția uh, în, din raportul de mai adinaori. pentru că doream, bineînțeles, uh, menținerea o anumite preferințe comerciale față de țările ACP. Cine spune preferință, spune diferențieri ale taxelor vamale la import, așa că o să reflectez la o formulă care să poată să împace aceste aspecte uh, și să fie cumva luată în calcul la punctul 5, dacă îmi permiteți să adaug aceste aspecte și vă mulțumesc pentru atenție. Bineînțeles, aceeași atitudine augustă ca și Maia din Auri. Mulțumesc, doamnă Keller, aveți cuvântul. Mulțumesc. I find it very important that the mi se pare foarte important faptul că Comisia DEVE discută acest aspect foarte important pentru că politica agricolă este unul din domeniile în care vedem că există incoerență și, bineînțeles, subvențiile noastre pentru export, uh, unele sunt uh, Uh, eliminate, dar altele au fost uh, renoite. Cea pentru lapte a fost renoită în 2008, iar prețurile noastre depun presiune asupra piețelor mondiale. Noi avem produse ieftine, dar sunt ieftine pentru că sunt subvenționate în mod direct sau indirect. Aceste produse merg în țările în curs de dezvoltare și distrug um, pietele de acolo. Este vorba de pui, roșii, tot felul de produse. Este foarte important ca în cadrul reformei uh, PAC să se discute aceste aspecte. Deci nu este vorba numai de Comisia Agri ce trebuie să discute aceste probleme. Trebuie luate în considerare și aspectele uh, externe ale reformei PAC. Cred că ar trebui să avem o audiere comună împreună cu Comisia Agri pe acest subiect. Cred că este chiar în plan acest lucru. În ceea ce privește raportul, sunt uh, de acord cu aproape toate punctele menționate de către doamna Toia. Mă bucur faptul că menționați PCD în raportul dumneavoastră. Așadar, coerența uh, politicilor pentru dezvoltare, pentru că este un aspect foarte important. Raportul din partea INTA spune că Uniunea Europeană importă mult și că scad exporturile, dar nu menționează faptul că importurile sunt în mare parte uh, nutrețuri pentru producția de carne a Uniunii Europene. Dar asta nu distruge, uh, nu numai că duce la schimbări climatice, dar și distruge mediul în țările în curs de dezvoltare. Uniunea Europeană exportă mai ales uh, bunuri procesate, iar acest este un, o problemă și pentru sistemul nostru tarifar, care uh, favorizează produsele uh, procesate. Iar apoi trebuie să, ne mai, trebuie să ne mai gândim și la ce vom face cu cotele de lapte care vor uh, fi eliminate par, uh, progresiv până în 2015 se condamnă poziția Comisiei care ar face prea des concesii cu privire la agricultură pentru a obține acces la piață. Dar s-a, uh, s-a dovedit că acest lucru nu este drept, pentru că nu este corect, pentru că altfel Comisia nu ar apăra poziția pe care o apără la, rundele, la runda de la Doha. Discuția noastră viitoare cu privire la uh, reforma PAC ar trebui să includă și aspecte ce țin uh, siguranța alimentară, uh, posibilitatea unei țări de a-și hrăni uh, populația, lucruri care la ora actuală nu sunt luate în considerare. Vă mulțumesc! Merci beaucoup. La... Mulțumesc! Acum dau cuvântul Comisiei. Domnul Sivenas, de la DG Agri. Mulțumesc, doamnă președinte. Am ascultat cu mult interes uh, cele spuse de doamna raportor. Îi mulțumesc pentru contribuția sa. Remarcile mele o să fie foarte succinte, deoarece cred că domnul Görens a spus principalul. În primul rând, în ceea ce privește restituirile la export și subvențiile la export. Este adevărat că Uniunea Europeană s-a angajat în cadrul rundelor Doha să elimine toate subvențiile la export odată ce se va încheia lucrările acestei runde și, în paralel, eliminarea oricărei alte tipuri de subvenții la export de către alte țări, în special țării dezvoltate. Vorbim aici de ajutor alimentar și modul în care acesta se distribuie Uh, firme de stat, uh, comerț uh, de stat, așa cum forme care apar în țările dezvoltate. Noi ne menținem acest angajament, îl vom respecta și ne dorim să se întâmple lucrurile așa cum uh, trebuie începând cu 2013. Uh, este adevărat că uh, în trecut au existat multe restituiri la export, din punct de vedere statistic, acestea practic au fost eliminate. Anul trecut am avut pentru un timp, uh, uh de, pentru o perioadă de timp, uh, o anumită perioadă deci de uh, restituiri la export pentru produsele uh, lactate, practic o reducere dramatică, de altfel 60% în acest sector, însă n-am reușit să uh, acoperim diferențele între prețul nostru la lapte și cel de, de pe plan mondial, uh, numai o parte dintre acest preț a fost uh, uh, acoperit, însă am încercat să ajungem la un echilibru cât de cât. Apoi, da, trebuie să recunoaștem că există acest efect al, substit- al substituirilor, restituirilor, însă asta nu înseamnă că în momentul în care ele dispar, uh, pe piețele locale apar producătorii locali. De exemplu, în, uh, în Nigeria piața reacționează în mod uh, diferit și nu neapărat uh, în urma acestor elemente legate de restituirea la export. În sfârșit, punctul 5 din raport se referă la eliminarea taxelor vamale pentru toate țările în curs de dezvoltare. Vreau să spun că pentru toate țările din ACP ne-am deschis total granițele și uh, nu există niciun fel de cote și niciun fel de taxe pentru ca produsele din aceste țări să intre pe piețele europene. Și asta uh, vizează toate produsele agricole, fără excepție. Și între țările ACP vreau să spun că există țări dintre cele mai sărace din lume, deci credem totuși că avem o poziție destul de deschisă și uh, Uh, față de țările cele mai sărace din lume, printre cele mai sărace din lume, că vine vorba de politica noastră comună agricolă. În sfârșit, vreau să spun că Comisia a lansat o consultare și o dezbatere pentru uh, PAC după 2013. Parlamentul s-a implicat și el. Comisia va interveni cu o comunicare și cu un studiu de impact, impact assessment. Toate aceste chestiuni vor fi din nou repuse în discuție vor exista propuneri concrete anul viitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Oltov de la DG Development? Nu, nu dorește să intervină. Acum doamna cu Toia pentru concluzii. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Nu pot decât să mulțumesc tuturor celor care au vorbit. Mulțumesc pentru observații, pentru contribuții și bineînțeles că așteptăm și alte remarci din partea colegilor. Ceea ce privește reducerea subvențiilor, uh, spusesem eu însă că trebuie să ne felicităm de aceste uh, reduceri, pentru că, într-adevăr, s-au făcut progrese, nu trebuie uitate aceste lucruri. Cifrele Görens ne demonstrează acest lucru, felul că, modul în care aceste reduceri au, au avut, într-adevăr, loc în mod substanțial. Bun, Uh, acest text este, nu este deloc uh, unul final, uh, voi include adăugiri și completări și așa mai departe. Apoi, la punctul 20, este important ca să dăm dovadă de coerență noi înșine. Dacă am redus toate obstacolele, ei bine, trebuie să ne menținem pe aceeași linie și să fim consecvenți și coerenți. Poate că colegii ar dori să aibă o discuție, o întâlnire, eventual să ne punem de acord asupra căii de urmat. Uh, sunt de acord, bineînțeles. Vă reamintesc că data limită pentru depunerea amendamentelor este, de, la, este 9 noiembrie la ora 12 și că votul de la comisie va avea loc pe 9 decembrie. La diverse nu am nimic de spus. Următoarea ședință va avea loc la Bruxelles pe 8 noiembrie, luni, de la ora 15 la 18.30 și a doua zi 9 noiembrie de la ora 9 la ora 12.30. Vă mulțumesc, ședința se suspendă și o după masă plăcută vă urez.